de altă parte, mi-au transmis o cerere de ridicare a imunității uh, parlamentare a domnului Victor Uspas, Chici, conform articolului 9 alineatul 1 al regulamentului de funcționare. Această cerere a fost transmisă Comisiei Jurii. Din partea grupurilor politice F